start uh, this uh, meeting, this uh, seminar. Dragi colegi, începem această întâlnire, seminar, audiere, cum doriți să o numiți și vreau să spun în primul rând bun venit tuturor participanților noștri, în special invitațiilor, experți de astăzi, care ne vor prezenta multe date Uh, Comisia a adoptat, după cum știți, un document pentru o nouă directivă cu privire la echilibru între viața profesională și de familie pentru părinți, pentru îngrijitori, o inițiativă care vine după retragerea în 2015 a propunerii Comisiei de revizuire a, a directivei cu privire la concediul de maternitate. Mă bucur să pot organiza această reuniune astăzi aici. Care aceasta va menține munca noastră. Așteptăm să auzim uh, prezentările care vor fi un input uh, prețios pentru munca noastră. Aș vrea acum să o invit uh, pe colega mea și co-președinte, doamna Blinkeviciuite, care este de la Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitate de Gen, de aici de la Parlament. Dumneavoastră ne veți face o scurtă prezentare, vă rog. Vreau să mulțumesc uh, colegii mele, doamnei Marita Ulspec, pentru această introducere și, într-adevăr, uh, vom vorbi despre echilibrul uh, pe piața muncii și propunerea pe care o așteptăm de mult de la Comisie. E vorba aici de promovarea egalității de gen și susținerea participării femeilor pe piața muncii. Femeile și bărbații trebuie să fie pe picior de egalitate și ca îngrijitor și altfel. Și mă bucur că egalitatea de gen pe piața muncii a devenit uh, un punct de atenție uh, al Comisiei. Astăzi, audierea comună pe care o avem se centrează pe îmbunătățirea echilibrului pentru un uh, grup foarte special. E vorba de îngrijitori formal și informal. 80% din aceștia în ziua de astăzi sunt femei. Situația este dificilă, în special pentru uh, îngrijirile la nivel informal, pentru că nu există reglementare din partea statelor membre. E vorba de membri ai familiei sau uh, uh, alte persoane din anturaj care trebuie să facă această muncă. Deci nu există protecție socială sau dreptul la un echilibru între viața privată și muncă. Este important să reglementăm aceste aspecte pentru că o bună parte a muncii informale se face uh, acasă la om, uh, deci, uh, inspecțiile de lucru nu se pot realiza acolo și iată de ce Parlamentul a adoptat în 2016 un raport pe această temă despre femeile ca îngrijitori acasă și alt raport uh, despre uh, echilibru între viața privată și muncă. Ambele rapoarte analizează acest domeniu care nu este aproape deloc reglementat, al îngrijirilor și care va avea o importanță din ce în ce mai mare din punct de vedere economic, ținând cont de îmbătrânirea populației. Raportul Parlamentului cerea să se adopte o directivă la nivel european pe această temă pentru îngrijitor, pentru ca orice îngrijitor, fie că e bărbat sau femeie, să poată îngriji de o persoană din familie fără să-și piardă locul de muncă să aibă protecție socială și o plată uh, bună. Comisia trebuie să facă o propunere pentru directivă, astfel încât uh, îngrijitorul să poată lua un concediu de 5 zile anual plătit, fără să-și piardă de asemenea locul de muncă. Nu este prea mult, e adevărat, dar este un punct de plecare foarte bun ca și propunere din partea Comisiei în uh, raportul referitor la uh, îngrijitorii uh, la nivelul UE și statutul acestora, se arată că o uh, bună parte a problemelor vine din invizibilitatea lor. Ei ar trebui să fie incluși în toate sistemele de îngrijiri de sănătate la nivel național și să aibă dreptul să se alăture sindicatelor pentru a li se recunoaște drepturile, să se recunoască munca lor, uh, cazurile de exploatare, de muncă forțată uh, și așa mai departe, care să le permită un echilibru între viața privată și uh, munca lor. Am lucrat la ambele rapoarte, deci este o temă care mă interesează într-adevăr foarte mult. Și acum, dragi colegi, am să dau cuvântul experților invitați astăzi la audierea noastră. În primul rând, domnului Stesi Igemonos, care este director executiv pentru Eurocarers. Vă rog, aveți 10 minute la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună ziua tuturor. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră Într-adevăr, uh, provocările principale pentru îngrijitorii din Europa uh, în ziua de astăzi sunt esențiale și voi vorbi despre acestea și despre propunerea Comisiei. Câteva cuvinte legate de rețeaua Eurocarers. E vorba de o organizație care are 70 de membri și parteneri din întreaga Europa, chiar și dincolo de UE. Avem 27 de state care sunt reprezentate în această rețea. Aceste organizații uh, oferă asistență directă pentru îngrijitori, uh, formare, consiliere și așa mai departe. Uh, există și o legătură cu institute și universități pentru a putea colecta și mai multe date. Vreau să vă spun că noi deținem și secretariatul unui uh, grup de lobby uh, asupra acestei probleme a îngrijorărilor aici la Parlamentul European, deci vă puteți alătura acestui grup. Dacă doriți mai multe informații, vi le pot da, bineînțeles. După cum știm, problema fundamentală a Europei de astăzi este îmbătrânirea populației, ceea ce duce la din ce în ce mai multe boli legate de vârsta înaintată, probleme uh, Uh, și provocări pentru sistemele uh, naționale de îngrijiri medicale. Aceasta pune presiuni și asupra familiei, asupra îngrijitorilor informali și, de altfel, definiția pe care o utilizăm pentru aceștia este aceea de persoana care oferă uh, îngrijiri de sănătate fără să primească nicio plată pentru aceasta, în afara unui context profesional. Deci vorbim practic de anturajul familiei. Ce știm despre ei? Pe baza studiilor făcute la nivelul european, știm că 80% din acești uh, îngrijitori uh, sunt la nivel informal și, în conformitate cu definiția destul de uh, largă pe care am menționat-o mai devreme, ar exista în jur de 100 de milioane de astfel de îngrijitori în Europa, cel puțin, deci 20% din populația europeană care ar fi uh, profilul uh, caracteristic uh, al unei astfel de persoane? E vorba de o femeie? Se estimează că între 50 și 90% din costurile îngrijirilor formale ar fi de fapt la nivel informal deci, datele nu sunt însă foarte clare, avem nevoie de mai multe informații pentru a ști exact care este costul acestor îngrijiri și este un argument uh, destul de convingător pentru că ne arată practic că dacă îngrijitorii n-ar mai uh, munci de mâine încolo, pur și simplu sistemul uh, s-ar dărâma, s-ar prăbuși. Deci dacă dorim să-l înlocuim de pe o zi pe alta, să ajungem la un sistem complet nou, sau ceea ce uh, dorim noi mai degrabă este să susținem mai mult sistemul deja existent. Iată deci care este contextul actual. Dincolo de îmbătrânirea populației, există și alți factori care uh, fac presiune asupra îngrijitorilor, uh, familii din ce în ce mai mici, distanțe din ce în ce mai mari între rude, uh, din ce în ce mai multe femei uh, care intră pe câmpul muncii, deci au un loc de muncă, ceea ce este un fenomen pozitiv și uh, uh, vârsta de pensionare din ce în ce mai mare, deci se lucrează din ce în ce mai mulți ani, toate acestea creează presiuni suplimenta suplimentare asupra familiilor și îngrijitorilor. Aici, în graficul pe care îl aveți în față, vedeți uh, care este mărimea populației care trăiește la cel puțin 25 de kilometri distanță de familiile lor și pot să vă spun că recent m-am întâlnit cu un profesor uh, elen care lucrează la Universitatea din Londra și îmi spunea că uh, în fiecare săptămână uh, trebuie să călătorească până la Atena ca să aibă grijă de de mama lui care locuia acolo. Deci asta în fiecare weekend. Deci asta avem exemple concrete acestei navete, ca să zic așa, care trebuie făcută. Trecem peste următorul grafic. Pe lângă elementele deja menționate, există și problema lipsei de îngrijitori în anumite domenii. De exemplu, nu avem uh, medici, uh, farmaciști, asistente medicale uh, suficienți ca și număr, pentru că acestea sunt esențial, reprezintă interfața practic între îngrijitori și uh, familie. De altfel, acest element este inclus în comunicarea Comisiei din 2012 referitoare la viitorul sistemului de îngrijiri medicale în Europa. Care este impactul atunci când uh, nu există susținere sau susținere limitată, ceea ce se întâmplă în multe state membre. Pe baza studiilor noastre am văzut că mulți îngrijitori se confruntă cu dificultăți atunci când e vorba de combinarea uh, muncii formale cu aceste îngrijiri informale. În mod surprinzător, o bună parte din ei uh, încearcă să-și mențină jobul full-time, deci cu normă întreagă. Asta înseamnă pentru mulți dintre ei că au de fapt două joburi full-time și asta generează tot felul de alte probleme și costuri suplimentare pentru companii, pentru societate, pentru că aceasta duce la uh, absenteism, uh, concedii medicale nejustificate, performanță scăzută. Deci, iată elemente esențiale pentru dezbaterea noastră de astăzi. Știm, de asemenea, că îngrijirile informale reprezintă costuri uh, mai mari uh, pentru uh, acești îngrijitori, pentru că ei contribuie la aceste costuri, fac ca um, nivelul de sărăcie al acestora să fie mai mare, de altfel o treime dintre ei sunt îndatorați în Regatul Unit și duc, bineînțeles, și duce și la excluziune socială. Pentru că e greu să menții o viață socială atunci când ai, practic, două joburi în paralel Dacă e vorba acum de uh, nivelul de sănătate, știm că o bună parte dintre aceștia se simt uh, izolați, uh, chiar uh, se confruntă cu tulburări mentale, depresie. Până la urmă e un cerc uh, vicios uh, pentru că îngrijitorii devin pacienți ei înșiși, deci asta nu ajută prea mult. Avem aici uh, mai multe Uh, rezultate, date statistice care reflectă ceea ce am spus, dar vom trece peste ele. Ce doresc îngrijitorii, practic? Un sondaj Eurobarometru care a fost lansat de comisie în 2011 arăta în ordine de importanță care ar fi nevoile îngrijitorilor. În primul rând, susținere financiară. Așa cum spuneam mai devreme, mulți dintre ei uh, fac acest lucru uh, fără niciun fel de susținere și uh, cheltuiesc uh, mulți bani, energie și bani, ceea ce îi aduce în situații foarte dificile. Am menționat, n-am menționat de fapt că 42, 42% din acești îngrijitori se află printre cei cu salariile sau veniturile cele mai mici, ceea ce reprezintă de două ori mai mult decât în restul populației, deci susținerea financiară este esențială. Pe de altă parte, condiții de muncă flexibile. O bună parte din acești îngrijători uh, nu au avut de ales. În mod normal, ce se întâmplă? Cineva se îmbolnăvește în familie și peste noapte devii îngrijitor și trebuie să-ți reorganizezi toată viața pentru a face față. Deci, uh, condiții de muncă flexibile și posibilitatea de a accesa Uh, concediul uh, pentru îngrijitor, acesta ar fi al doilea element pe listă. Credite, uh, în vederea pensionării. Există aici problema pensiilor și ea este foarte importantă. Trebuie să ținem cont de timpul cheltuit pentru aceste îngrijiri, pentru a um, avea acces la o pensie corespunzătoare și acestui timp. Uh, pauze uh, din când în când sunt esențiale pentru a menține stabilitatea mentală. Am menționat mai devreme problemele, tulburările mentale care pot apărea și uh, trainingul, formarea sau pur și simplu accesul la informații de bază pentru a vedea ce înseamnă să fii îngrijitor, care sunt bolile cu care te confrunți uh, în mod normal, uh, modalitățile de susținere care ar putea exista în anumite state, pentru că e foarte greu să acceseze aceste informații chiar în acele state unde nivelul de susținere este bun. Uh, deci campanii de uh, sensibilizare, chiar și pentru a depăși uh, stigmatizarea socială care se produce uneori, sunt esențiale. Probabil că înțelegeți foarte bine că multe din elementele pe care le-am prezentat uh, sunt incluse în această propunere a Comisiei referitoare la echilibrul între viața privată și muncă. Noi susținem acest document. Îl considerăm uh, extrem de bun, bineînțeles nimic nu este perfect și am putea uh, corecta anumite detalii, însă oricum considerăm că este un pas important înainte pentru recunoașterea statutului social al acestor îngrijitori, pentru susținerea lor. Dacă vrei să-i susții, în primul rând trebuie să știi cine sunt ei și de multe ori această identificare pur și simplu nu există. În țările din zona Mediteranei, din estul Europei, nu există niciun fel de sistem pentru ca aceștia să fie identificați. Există și propunerea uh, celor 5 zile de concediu plătit, concediu de boală sau concediu de odihnă, posibilitatea de a avea condiții de muncă flexibile și apelul pentru a avea mai multe investiții în uh, îngrijirile formale. Pentru că e important să ai de ales. Acesta este practic mesajul nostru esențial de astăzi. Oamenii ar trebui să aibă de ales dacă să devină îngrijitor, dacă doresc să facă acest lucru, dar dacă nu o doresc, ar trebui să aibă alternative din care să aleagă. Credem de aceea că este un document foarte bun. În ceea ce privește condițiile flexibile de muncă. Aici aș introduce o mică remarcă critică. Bineînțeles că documentul nu explică în detaliu cum se va face această flexibilizare, cum se va realiza monitorizarea și așa mai departe. Și aceste elemente sunt esențiale pentru că noi știm foarte bine Așa cum uh, vedeți uh, în această tabelă, că există deja mari uh, companii care oferă servicii uh, foarte bune angajaților lor pe bază voluntară, însă companiile mari uh, pot face acest lucru mai ușor decât IMM-urile, de exemplu. De aceea ar fi important să se țină cont și de acest uh, pilon. Și trebuie să se vadă cum se realizează monitorizarea acestor condiții pentru companiile mari și IMM-uri. Același lucru este valabil și pentru angajații cu salarii mici uh, sau precare. Trebuie să se asigure că toți angajații au acces la aceste condiții. Tabelul de aici ne arată cu verde ne arată care sunt uh, măsurile de susținere existente deja în statele membre. Apar aici aproape toate măsurile de susținere pe care le-am menționat mai devreme, concediu, condiții flexibile de muncă, acces la formare, alocații speciale și așa mai departe. Deci, uh, acolo unde sunt căsuțele cu verde, e ceva pozitiv. Bineînțeles, problemele apar dacă ne uităm la detalii, ca întotdeauna, și vedem că există state unde nivelul de susținere este bun, dar criteriile de eligibilitate sunt atât de stricte încât, până la urmă, foarte puțini au acces la aceste măsuri de susținere. După cum spuneam, campaniile de informare uh, sunt uh, de salutat, pentru că mulți îngrijitori pur și simplu nu cunosc uh, ajutoarele uh, Uh, disponibile. De exemplu, dacă ai acces la o alocație specială pentru îngrijitori, uh, suma în general este destul de mică, sub nivelul de sărăcie și bănuiesc că în acest domeniu uh, abordarea politică este că guvernele nu doresc ca îngrijitorii să rămână cu acest statut o perioadă îndelungată. Își doresc ca această sarcină să fie temporară pentru că după aceea să se întoarcă pe piața muncii, ceea ce mi se pare corect, însă pentru asta trebuie să existe și soluții alternative. Același lucru e valabil și pentru relația dintre uh, îngrijitori și beneficiarii de îngrijire, care ar putea reprezenta un criteriu. De exemplu, uh, ai putea avea acces la astfel de alocații speciale dacă cel pe care îl îngrijești uh, este copilul tău, de exemplu. Dacă e părintele tău, atunci nu. În ceea ce privește condițiile uh, de muncă flexibile, acestea sunt uh, mm, la dispoziția companiilor pentru care lucrez, deci aici ar fi nevoie probabil de un proces de standardizare pentru ca toți cetățenii să aibă acces la un nivel uh, corect de susținere. Aș vrea să mai subliniez aici și câteva bune practici uh, care există la ora actuală în anumite companii. E vorba de măsuri de natură foarte practică, deci în primul rând ore de lucru flexibile. De exemplu, angajații pot uh, discuta cu șefii lor cum își pot adapta timpul de lucru pentru a menține nivelul de performanță și pentru a face față problemelor lor în același timp. Plata în uh, în cadrul uh, concediilor pentru situații de urgență. Toate aceste lucruri sunt valabile pentru companiile mari, mai ușor acolo. O să mă opresc imediat. Mulțumesc. Uh, susținere, uh, de exemplu, informații, consiliere, uneori. Unele companii, de exemplu, um, oferă sesiuni de informare pentru îngrijitori. Sindicatele îngrijitorilor sunt foarte active, au devenit un adevărat aliat pentru noi atunci când e vorba de echilibrul între viața privată și muncă, ceea ce este foarte bine. Și iată uh, ultimul diapozitiv pentru a prezenta concluziile și apelul meu. Pachetul pentru echilibrul între viața privată și muncă, care mi se pare unul foarte bun, este doar un element în această imagine de ansamblu. Avem nevoie de acest echilibru și documentul trebuie să fie adoptat, pentru că, până la urmă, dacă îngrijitorii nu sunt susținuți, dacă nu oferă în continuare îngrijiri de calitate în condiții bune și în același timp uh, să rămână activ pe piața muncii sau să se întoarcă pe piața muncii, aceasta ar însemna uh, că e nevoie de mai multe investiții în sistemul de îngrijiri medicale și știm că multe state membre nu își pot permite acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea care va urma. Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și acum am să dau cuvântul domnului Chris Botterman, care este președinte la Geopa Copa. 10 minute, vă rog. Thank you, uh, dear chair. I would like to give my presentation... If... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc olandeză și sper că nu este nicio problemă. Doamnă președinte a Comisiei pentru Femei, doamnă președinte a Comisiei pentru Ocupare, stimați deputați, stimați invitați. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitații și aș dori să vorbesc în calitate de, a, de președinte al GEOPA. GEOPA este o asociație a angajatorilor europeni în domeniul agriculturii și uh, serviciilor de grădinărit. Deja din anii 60 există o concentrare există uh, o corelare și discuții permanente între sindicate și angajatori. O chestiune despre care discutăm tot mereu cu angajatorii, cu uh, sindicatele din Europa, este una de interes pentru această dezbatere. Pentru că vizează familiile din persoanelor care lucrează în agricultură, dar vizează și foarte multe IMM-uri din Europa. Cine poate fi așadar considerat a, ca fiind o partener îngrijitor, să spunem? Există o definiție în acest sens? care, de pildă, o soția lucrează în uh, firma unui într-o firmă mică, deținută de soțul ei, dar pentru, o activitate pentru care nu este neapărat remunerată și, prin urmare, nu beneficiază nici de protec- protecție socială. Vorbim aici de mult, uh, să zicem, <clears throat> întreprinzători uh, independenți, unde mm, nu există un buget clar, uh, pentru că nu se știe câte comenzi vor avea și de aceea, iată, nu există nici protecția socială necesară pentru um, aceste persoane din cadrul familiei care se implică. Marea majoritate a celor care se ocupă de grădinărit sunt asociații familiale. Peste 90% dintre cei implicați sunt uh, membri a familiei. Peste 20 de milioane de cetățeni europeni activează în acest domeniu. Acum, dacă ne uităm la procentul femeilor care sunt au propriile firme și sunt datele Eurostat din 2013, constatăm că e vorba de circa 30%. Deci 3 milioane de femei care dețin uh, o întreprindere agricolă sau în domeniul grădinălitului. Peste 57% dintre femei însă lucrează în uh, întreprinderea soțului. Aici cifrele totale se ridică la circa 5,5 milioane. posibilitățile pentru activități uh, destinate femeilor în sectorul uh, grădinăritului și agriculturii um, cresc, dar um, foarte puține dintre acestea, de fapt, sunt înregistrate cu un contract de muncă. Aici este problema între viața profesională și uh, viața uh, privată. În multe zone rurale, de exemplu, accesul la servicii de îngrijire a copiilor este foarte dificil, acces la școli uh, mai avansate, acces la credite. Toate acestea sunt dificile și știți că în agricultură și în grădinărit uneori, de fapt, trebuie să lucrezi șapte zile din șapte. Și dacă nu ai pe cineva care să se ocupe uh, cât timp ești plecat țin acest discurs de astăzi pentru că venim să adăugăm o temă astăzi. Spunem că e vorba de mai multe doar accesul la servicii de îngrijire a copiilor. Poate e nevoie și de uh, un concediu de creștere. Dar nu e vorba numai de asta, este vorba de protecția socială în cauză pentru ambii membrii ai familiei. Eu sunt uh, belgian. Până nu de mult lucrătorii din cadrul familiei erau oarecum uh, invizibili. Nici nu îți dai seama că există aceste femei care lucrează pentru că nu figurau un sistem. De aceea este decisiv ca acum să se creeze o protecție socială și pentru uh, colaboratorii din cadrul familiei. Problema, sigur, există și în alte sectoare economice, în special în ceea ce privește micile magazine. Uh, cu asociația mea, uh, noastră am făcut uh, un studiu adresând întrebări statelor membre printr-un chestionar, întrebări pe care le vedeți aici, prezentate și am vrut să știm care este situația sau cum este situația reglementată în respect respectiva țară. Dacă există o recunoaștere juridică în țara dumneavoastră a persoanei, uh, a membrii familiei care colaborează într-o astfel de întreprindere. Plichting is om bijdragen te betalen. Is er eventueel een privaat systeem? Die sociale bescherming... Dacă există un sistem privat de asigurare socială, există uh, dacă nu un sistem voluntar prin care se pot uh, plăti cotizații și dacă există în țara dumneavoastră o instituție care poate să ajute, să ajute pe soția uh, care participă în această întreprindere, există posibilități de a avea susținere pentru startup-uri, există bune practici. Se consideră că situația actuală este pozitivă și acestea au fost așadar întrebările și Aici sunt uh, răspunsurile pe care le-am primit. Uh, încercăm să găsim și altele. Încercăm așadar să primim și răspunsul din partea celorlalte țări chestionate. Există? Deci la prima întrebare, există în țara dumneavoastră o un statut recunoscut pentru soția care asistă în activitate. Um, două țări da, nu, în zece țări da. E greu de definit acest concept al uh, soției asistente în activitate. Există o definiție în Institut European, dar nu știm dacă este suficientă, pentru că am constatat că în alte țări femei care din zona rurală lucrează un contract de muncă pe 15 ore, dar uh, mai lucrează și alte 30 de ore într-o întreprindere agricolă. Deci, uh, practic, au o protecție socială doar prin locul de muncă principal de 15 ore pe săptămână. Dar acolo unde ajută, acasă, în întreprinderea familială, nu beneficiază de această acoperire. E nevoie așadar de un statut care să includă toate femeile, nu doar cele care nu desfășoară și alte activități. De aceea, cred că este important să avem o bună definiție. Al doilea punct important, există o obligație ca acești soți, uh, asistenți în activitatea antreprenorială, să achite contribuții în socialul, în sistemul de asigurări sociale, într-o țară nu este cazul, două țări pe bază voluntară, în altă țară, uh, da, și opt în care deci opt în care e obligatoriu, o țară în care nu există această obligatate. Dacă există această obligație, trebuie însă să vedem cum anume se calculează. Pentru că în anumite țări există această obligație de a achita în sistemul de protecție socială, dar această obligație revine uh, soțului, nu uh, soției care asiste. E așadar uh, nevoie de a face distinție dar probabil contribuțiile ar crește, iar protecția socială însă ar trebui să crească și ea. Aceste contribuții sociale trebuie să se reflecte și într-o mai, bune, într mai bună protecție socială și acces la servicii. Nu vom intra acum în detaliile tuturor acestor răspunsuri, dar puteți vedea că în țări în diferitele țări există diferite scheme de protecție socială și drepturi. V-aș da două exemple. În anumite țări din Uniunea Europeană pot să beneficiez de alocație pentru copil, de pildă, dar uh, pe numele soțului. Deci o contribuție suplimentară pentru soția asistentă în activitate nu ar duce la o alocație mai mare. Deci acest tip de alocație uh, este generat de o singură contribuție din partea cuplului. Deci aici uh, o contribuție din partea soției n-ar uh, schimba cu nimic situația. În Irlanda, de pildă, se pot face plăți uh, voluntare care duc uh, la uh, crearea de noi drepturi sociale. Și un ultim punct, care este de altfel și concluzia mea, am întrebat dacă statutul soției asistente în activitate este unul bun sau suficient. Nu o să vă spunem care sunt țările uh, care au răspuns, o să vedeți că sunt în număr de 5 care nu au răspuns sau nu erau sigure. Cu alte cuvinte, aveau rețineri de a răspunde cu da, ceea ce înseamnă că mai sunt multe de făcut. În concluzie, aș dori să punctez patru chestiuni care pot fi de interes pentru comisiile dumneavoastră. Primul se referă la faptul că, pe lângă chestiunile pe care le dezbateți dumneavoastră, concediu de maternitate, paternitate, atenția acordată îngrijirii copiilor, e nevoie să se creeze și protecție socială și drepturi sociale pentru toate aceste femei care activează în agricultură și care își aduc o mare contribuție. Trebuie să asigurăm că le crește vizibilitatea, dar că le poate fi acordată și protecție socială astfel încât să fie acoperite toate nevoile lor. În al doilea rând, va trebui să vedem cum anume se măsoară această contribuție? Și cum se calculează uh, beneficiile? De pildă, cotizații de pensii. Al treilea punct. se referă la faptul că protecția socială a soției asistente în activitate se leagă strâns de echilibrarea vieții profesionale cu cea privată. Și de aceea vă solicităm să analizați în continuare această uh, chestiune a soțiilor care asistă în activitatea întreprinderilor de familie și poate astfel vom beneficia de uh, un răspuns din partea tuturor celor 28 de state membre. Mulțumesc foarte mult. Acum profesora Irena Kotovska, centru, șefa Centrului pentru Demografie și a Institutului pentru Statistică și Demografie din uh, Polonia. Mulțumesc pentru invitația de a vorbi despre acest uh, subiect uh, important legat de redistribuirea sarcinilor și de crearea unui uh, echilibru. Avem un proiect uh, recent în institutul nostru, tocmai pe tema de astăzi. Și am formulat și niște recomandări care sunt în conformitate cu directiva dumneavoastră. Am spus că directiva cu privire la concediul de maternitate nu poate fi amânată și iată acum mă bucur că avem posibilitatea de a discuta despre această inițiativă a Comisiei. Vreau să vă atrag atenția asupra următoarelor lucruri. În primul rând, în ce privește argumentarea, documentul dumneavoastră e bine argumentat la nivel macro și micro de ce e nevoie astfel de inițiativă. Însă, în același timp, cred că ar fi bine să avem informații în legătură cu perspectiva familiilor. Și vă voi împărtăși câteva rezultate pe această temă. O altă chestiune. Concediile parentale și de îngrijire sunt o măsură importantă care permite împăcarea vieții de familie și cea profesională. E ceva important și pentru o egalitate socială între familii și indivizi. Și aș vrea să vă prezint și câteva argumente în plus pe această temă. Și la sfârșitul discursului meu aș vrea să vă explic de ce considerăm această inițiativă ca fiind uh, foarte importantă. Unele din argumentele prezentate deja au fost prezentate de colegii mei, de aceea aș vrea să vă atrag atenția asupra anumitor chestiuni. Suntem într-o perioadă când familiile sunt în schimbare. Nu doar din punct de vedere demografic, anume că se nasc mai puțin copii, că există instabilitate din cauza ratei crescute de divorțuri sau că există modificări instituționale, deci ne confruntăm cu forme de viață și de familie mai diversificate. Însă, de asemenea, există răspunderea de menținere economică în cadrul unei familii. Și într-o perioadă de instabilitate și de nesiguranță în ceea ce privește veniturile, ocuparea femeilor din perspectiva familiei reprezintă o cale de a face față acestor riscuri de instabilitate financiară care planează asupra familiilor. Și datorită dinamicii de pe piața muncii, E imposibil, practic, să se te retragi de pe piața muncii pentru o perioadă lungă și să te întorci înapoi cu succes. Însă trăim mai lung, avem nevoie de economii mai multe de aceea veniturile din muncă trebuie să fie garantate atât pentru bărbați cât și pentru femeie, pentru bunăstarea lor la orice vârstă. Trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri atunci când discutăm despre echilibru între viața personală și cea, de, și cea profesională. Un alt lucru, când ne uităm la structura societății, mai mulți vârstnici, mai multe persoane dependente, în cauza progreselor din medicină, ne dăm seama că cererea de îngrijire e în creștere, însă posibilitățile pe care le au familiile de a face față acestei uh, uh, cereri sunt în scădere. Nu doar pentru că rețelele familiale sunt mai mici acum decât în trecut, ci și pentru că femeile, ca principale îngrijitoare, sunt pe piața muncii. Deci, dintr-o macro-perspectivă, avem nevoie de femei pe piața muncii, deoarece există lipsuri, însă toate aceste lucruri sunt interconectate între ele și uh, justifică discuția noastră în legătură cu nevoia de a uh, spori participarea femeilor pe piața muncii și de a încuraja bărbații să-și asume responsabilitatea de a îngriji persoanele, nu doar la nivel de familie, ci și în general în societate. De ce considerim această directivă ca fiind o inițiativă foarte importantă? În primul rând, există anumite rezultate la nivel micro din cercetări și studii în diferite țări. Studii cantitative și calitative care arată clar că într-o familie e foarte important ca rolul tatălui și al bărbatului să se schimbe în ceea ce privește împărțirea răspunderilor la nivelul familiei. E o direcție foarte bună din perspectiva egalității între sexe. Și din punct de vedere al studiilor calitative, am ajuns la concluzia că există indicații clare în rândul familiilor concediul tatălui ar trebui să nu fie doar o șansă socială, ci un drept. Avem de asemenea rezultate legate de acțiunile angajatorilor. în ceea ce privește acordarea de concedii parentale și taților. e o măsură mai bună de a convinge uh, angajatorii să acorde acest concediu. Deci tatălui tatăl, taților le va fi uh, mult mai ușor să obțină aceste concedii de paternitate dacă vom avea o directivă. Deci dacă asta nu se va face doar în mod voluntar uh, la vrerea angajatorului. Să nu uităm și efectele pozitive pentru familie. În primul rând, folosind datele din țările nordice, unde concediile parentale sunt deja uh, un drept de foarte mult timp și avem date pentru a vedea cum influențează aceste concedii organizarea vieții de familie. Deci s-a văzut că acest concediu al taților, mai ales pentru primul copil, e asociat în mod pozitiv cu o stabilitate a legăturii dintre cei doi părinți. Poate duce și la... e asociat cu un nivel de tensiuni mai scăzut în familie. Deci există dovezi cantitative în acest sens. Însă, în același timp, ușurează tranziția către cel de-al doilea copil. Deci ar putea fi văzut acest concediu pentru tați ca măsură care îi ajută pe părinți să-și îndeplinească aspirațiile părintești. Asta gândindu-ne la faptul că avem nevoie de o rănoire demografică în Europa. În ceea ce privește îngrijirea persoanelor în vârstă, Familia este în continuare o sursă importantă de îngrijire. Chiar și persoane care sunt pe piața muncii oferă această îngrijire și probabilitatea de a ajunge să fie îngrijitorie uh, mai mare pentru cei care au un loc de muncă. Propunerea de a avea un concediu de 5 zile pentru îngrijire, ca un prim pas doar pentru niște măsuri mai extinse. Deoarece nu uitați că avem nevoie de o prelungire a perioadei de lucru și fără un astfel de sprijin. Spuneați că e vorba de persoane între 45 și 75 de ani. Fără un astfel de sprijin nu au cum să rămână mai mult pe piața muncii. Și deci asta ar putea influența uh, numărul de persoane care vor rămâne pe piața muncii. Și un ultim lucru. Am verificat de asemenea dacă măsurile puse în aplicare ar putea influența preferințele uh, față de anumite măsuri. Prin anumite propuneri, putem modifica așteptările și comportamentul oamenilor. Le putem schimba percepția în ceea ce privește implicarea taților în aspecte legate de îngrijire. sau discuțiile legate de o distribuire corectă a distribuției sau acordarea unor venituri corecte. La început mă refeream la declarația din ultimul nostru raport și anume că ne așteptam să se amâne discuția cu privire să nu se amâne discuția cu privire la concediul de maternitate. Și spuneam că această propunere legată de noua directivă uh, e la înălțimea așteptărilor noastre și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi. Vă mulțumim, doamnă profesor Kotorska. Îi dau cuvântul acum doamnei Paula Panțeri din partea Confederației Familiilor Europene. Cum face? Aveți 10 uh, minute. Thank you very much. Um, and first... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o acordați de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră, reprezentând COFACE Europa. Astăzi am să vă spun foarte pe scurt cine suntem noi, în caz că nu ne cunoașteți, și să vă prezint poziția noastră în ceea ce privește echilibrul între viața privată și muncă și uh, îngrijitorii formali și informari. COFACE Families Europe este o organizație care are 60 de organizații în 24 de state membre, înființați în 1958, deci la un an după tratatul de la Roma. Am crescut practic alături de Uniunea Europeană și am fost uh, uh susținuți practic, practic de programul pentru angajare și inovare socială al Uniunii Europene. Noi uh, uh, luptăm pentru o mai bună societate pentru toate familiile și considerăm că pentru a avea o societate mai bună pentru toate familiile, echilibrul între viața privată și muncă este esențial. Lucrăm pe mai multe aspecte, poate nu se văd foarte bine în, această, în acest diapozitiv, dar ne ocupăm de educație, echilibru, viața privată, uh, muncă, dizabilități și așa mai departe. Încercăm să ținem cont de diversitatea tuturor familiilor, și să le apropiem de instituțiile europene și să arătăm acestora ce face Uniunea Europeană. În ceea ce privește echilibrul muncă-viață privată, vreau să vă spun care este abordarea noastră din ultimii ani. Am pus aici un puzzle pentru că fiecare familie este diferită și are nevoi diferite, deci nu există o soluție unică Uh, pentru această echilibrare, dar, pe de altă parte, fiecare familie are nevoie de o uh, serie de măsuri care să reprezinte o plasă de siguranță, să țină cont de nevoile ei specifice în ceea ce privește îngrijirile unui copil, al unei persoane în vârstă, o persoană uh, nevăzătoare, de exemplu, în familie sau alte cazuri. Avem o abordare de tip uh, RST în engleză, deci resurse, servicii și timp, E nevoie de suficiente resurse, deci uh, un sistem fiscal uh, uh, echitabil și venituri care să asigure o viață decentă, servicii, pe de altă parte, servicii de îngrijire pentru copii, pentru persoane în vârstă, pentru persoane cu dizabilități în situații de urgență și timp timp pentru a-l petrece împreună cu cei care au nevoie în ceea ce privește concediile și condiții de muncă flexibile. Toate acestea au de-a face cu o abordare care ține cont de ciclul vieții. Echilibrul uh, viață privată-muncă este esențial pentru toți, nu doar pentru tinerile mame. Dimensiunea de gen de asemenea este importantă și trebuie să ne gândim că echilibrul uh, uh, viață privată-muncă Trebuie să acopere toată perioada vieții și așa cum spuneați și în rezoluția dumneavoastră din luna septembrie, este vorba de un drept pentru toată lumea. Dimensiunea de gen, care a fost deja menționată mai devreme, uh, pentru această generație de tip sandwich, femei de 40-45 de ani care trebuie să aibă grijă de multe persoane din familie, copii care devin independenți mai târziu, nepoți de multe ori și părinți sau rude, socri, etc. Așa cum s-a spus mai devreme, pe 26 aprilie Comisia a propus pachetul echilibru între viața privată și muncă, care include o comunicare și o directivă, deci un amestec de inițiative legislative și non-legislative pentru a face schimbări, așa cum cerea Parlamentul în rezoluția din luna septembrie, la care doamna uh, a fost raportor. Acest pachet a fost susținut imediat de mai multe NGO-uri. Uh, COFACE a fost uh, una din organizațiile care a susținut uh, acest pachet pentru că considerăm că este un pas important înainte. Considerăm că Comisia a înțeles cererile noastre și vine cu propuneri concrete pentru a rezolva chestiunile problematice la nivelul familiilor. Familiile se află la limită și au nevoie de răspunsuri acum, imediat, nu mai au nevoie doar de declarație, vorba de soluții imediate de care au nevoie. Oferim și o evaluare detaliată pe marginea pachetului echilibru viață privată-muncă. Așa cum au spus colegii mei, considerăm că această propunere este una bună, cu o abordare potrivită și în felul acesta, Europa poate să-și arate uh, fața umană, fața socială uh, și poate aduce o schimbare pozitivă pentru toți cei care trăiesc în Europa. Este un efort uh, tangibil pe care îl face Uniunea și sperăm să meargă mai departe fără să fie blocat, diluat sau să-i se întâmple altceva din motive ideologice. Pentru că nu e vorba de ideologie, aici e vorba de nevoile concrete ale familiilor. În evaluarea noastră acoperim atât comunicarea cât și directiva, însă mă voi centra aici în câteva diapozitive pe dimensiunea referitoare la îngrijitori. Există aici elemente problematice legate de nevoile acestora. În primul rând, serviciile, concediile și aranjamente flexibile de muncă. Și voi începe cu serviciile, pentru că noi considerăm că susținerea îngrijitorilor înseamnă oferirea de servicii pentru o incluzie activă a persoanelor care au nevoie de îngrijire și susținere. Pentru că mm, o parte este aceea că iei o persoană de pe piața muncii pentru a oferi îngrijiri, dar este important pe de altă parte să îi și menții pe piața muncii, să oferi servicii pe baza comunității cu o calitate decentă a acestor servicii, pentru că dacă nu sunt servicii decente, nicio familie nu va utiliza astfel de servicii pentru un membru al familiei. Trebuie să fie accesibile, dacă sunt prea departe nu pot funcționa și rezonabile ca preț. Dacă costurile sunt prea mari, e clar că membrii familiei vor prefera să nu mai lucreze, pentru că altfel ar trebui să lucreze doar ca să plătească acele servicii, ceea ce n-ar avea sens. Fondurile uh, structurale, ESIF, uh, uh, FEDER pot juca un rol important aici pentru a asigura trainingul necesar pentru toate aceste servicii. Și trebuie să vedem ce s-a făcut până acum, să încercăm să facem mai mult pentru următoarea perioadă de programare, să ne asigurăm că există programe speciale pentru așa ceva. Există de asemenea și obiectivele de îngrijire. Avem obiectivele de la Barcelona pentru copii și trebuie să vedem cum putem elabora indicatori care să treacă dincolo de îngrijirile pentru copii. În ceea ce privește colectarea de date, e nevoie de standarde foarte clare. E clar că nu toată lumea are aceleași nevoi, nu toată lumea va fi mulțumită cu o ofertă similară peste tot în Europa, pentru că nevoile sunt diferite și aici includem și susținerea necesară acasă, în casele private. Este esențial să avem această abordare la nivelul comunităților respective. Serviciile de susținere a îngrijitorilor n-ar trebui văzute doar ca un instrument pentru a menține pe cineva pe piața muncii. Uh, e adevărat că aceasta permite uh, persoanelor din familie să aibă uh, un serviciu remunerat, însă important este cine utilizează aceste servicii și să asigure independența condițiilor de trai și o integrare socială. Ultimul punct, uh, monitorizarea progreselor făcute prin uh, semestrul european. Semestrul uh, poate fi utilizat pentru a monitoriza progresele făcute în ceea ce privește îngrijirile pe termen lung. Aici mă centrez pe îngrijirile în uh, familie, însă aș vrea să spun următorul lucru. În unele țări, lipsa de îngrijiri este atât de mare încât uh, există milioane de femei care sunt uh, angajate pentru a avea grijă de astfel de persoane și chiar trăiesc în casele acestora. De multe ori e vorba de familii transnaționale, însă uităm deseori faptul că ele nu intră în sistemul de asigurări sociale ale țării respective, dar și ele au familie și ar trebui să ținem cont de contribuția pe care el o aduc zilnic uh, în casele europenilor, deci această contribuție ar trebui să fie recunoscută. Trecem mai departe. Uh, propuneri de concediu adecvate pentru a permite Uh, munca în continuare și în același timp să se aibă grijă de membrii familiei. Susținem propunerea de 5 zile, însă am avea câteva comentarii. Poate că s-ar putea crește un pic peste aceste 5 zile și un alt element important să se lărgească definiția eligibilității pentru îngrijitori pentru că trebuie să ținem cont de mobilitatea, de circulația lucrătorilor, a familiilor, ar trebui să includem uh, rude sau toate persoanele care sunt alese de cineva pentru a avea grijă de ea. Pentru că unele persoane preferă uh, să nu fie susținute, de exemplu, de, de părinți, ci de alte persoane, de vecini sau prieteni. Cerem de asemenea să se facă o cartografiere a nevoilor pe termen lung, nevoi de concedii, deci să se țină cont de aceste nevoi. Deci nu în această directivă, dar pe viitor e nevoie de o schemă de concedii care să țină cont de toate aceste nevoi identificate. În sfârșit, acum, condițiile de muncă flexibile. Considerăm că este o măsură extrem de pozitivă inclusă în directivă dreptul de a cere condiții flexibile de muncă pentru uh, îngrijitori, dar justificarea uh, refuzului acordării acestor condiții flexibile ar trebui să se facă înscris din partea angajatorilor. Există mai multe forme de aranjamente de muncă flexibilă care au fost menționate, nu doar o reducere a numărului de ore, ci și o schimbare a felului în care se lucrează, utilizarea muncii de la distanță sau uh, așa numitei smart work, muncă inteligentă. Trebuie să se treacă de la cultura prezenței la muncă la cultura disponibilității totale. Deci e nevoie de o mai mare flexibilitate care să țină cont și de dreptul de a te deconecta. Unde se termină flexibilitatea și în ce moment uh, angajații pot fi uh, disponibili sau nu pentru angajator. De exemplu, dacă trebuie să fiu disponibil să răspund la orice e-mail pe care îl primesc la 3 noaptea. Și Uh, pot să vă spun că avem și o campanie în curs, uh, voi încheia cu aceasta, e un sondaj uh, legat de nevoile acestor îngrijitori, este disponibil în 8 limbi pe care le aveți trecute aici. Este un chestionar anonim pe care îl puteți, la care puteți participa online pot să vi le arăt dacă doriți. Este în continuare deschis acest sondaj și am primit deja foarte multe contribuții. Dorim ca familiile să participe, așa că vă rugăm să uh, transmiteți aceste informații și în rețeaua dumneavoastră de cunoscuți. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste prezentări. Acum um, avem posibilitatea de a pune întrebări, de a face comentarii. Domnul Șogol. Thank you very much. Uh, Mr. Becker asked me to say Mulțumesc foarte mult. Domnul Becker m-a rugat să le reprezint. Voi prezenta poziția dânsului, după care voi avea câteva comentarii personale. 70% dintre îngrijitorii la nivel european sunt membri de familie și majoritatea femei. Mulți își părăsesc țara pentru a avea grijă de alții. Nu este o pierdere doar pentru aceștia, dar poate duce și la o pierdere de venituri și un risc pentru sănătatea lor fizică și mentală. Îngrijitorii reprezintă o coloană vertebrală uh, societății. De aceea trebuie să le apreciem munca. Avem nevoie de o voce puternică pentru ei în Europa. Condiții de lucru mai flexibile ar putea să le îmbunătățească viața în Europa. Salutăm propunerea Comisiei cu privire la echilibrul între viața personală și muncă precum și oportunitatea de a organiza ore de lucru uh, cu normă redusă. Acest lucru poate să contribuie la îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și muncă. De asemenea, societățile europene trebuie să fie conștiente de importanța acestor persoane pentru sistemul de protecție social. De asemenea, Domnul Becker este îngrijorat și de efectele negative pe care um, revizuirea directă cu privire la detașarea lucrătorilor le-ar putea avea și asupra îngrijitorilor. Exemplu, în Germania, de pildă, peste 200.000 de familii depind de îngrijirea vârstnicilor lor. Detașarea uh, legală a îngrijitorilor din Europa de Est ar face ca aceste servicii de îngrijire să devină imposibile. Mulțumesc, doamna Iongherius. Mulțumesc, mulțumesc și pentru contribuțiile dumneavoastră interesante la această dezbatere, care sunt foarte utile pentru a ne pregăti activitatea viitoare în baza acestei propuneri care vizează echilibrul între viața personală și muncă. Și în acest sens, Aș dori să plec de la un aspect menționat anterior, care se referă la relația dintre îngrijirile formale și informale, pentru că ar fi oarecum lucru unde nu ar putea să funcționeze acest echilibru. Spuneați că numărul uh, oamenilor care lucrează în această activitate de îngrijiri informale sunt prost plătiți. Cei care au nevoie de îngrijiri, uh, iarăși nu dispun de banii necesari pentru a apela la servicii și de aceea directiva Comisiei stabilește că acești lucrători au dreptul la cel puțin 5 zile pe an concediu, care nu este, ceea ce nu este suficient pentru acele persoane care se confruntă cu o situație în care aceste îngrijiri sunt necesare pe o perioadă mai lungă. Se spune acest lucru că de fapt nu este o opțiune, ci Bine, poți să ai opțiuni în maniera în care să reacționezi la astfel de situație, dar oamenii se confruntă cu o situație în care fie un copil sau o persoană în vârstă sau o persoană cu handicap are sau se bazează pe îngrijirea din partea acestor lucrători informali. Întrebarea mea ar fi dacă într-o familie în care cineva suferă de pildă de un handicap permanent. și unde acea persoană are nevoie de îngrijire și în cursul zilei. Ceea ce spuneați despre orele de lucru flexibile ar fi o soluție la multe probleme, dar nu în orice situație, pentru că acolo unde lucrătorul câștigă puțin și trebuie să îngrijească pe cineva cu o problemă perlamentă. De aceea, cum am putea noi, în activitatea noastră în Parlamentul European, am putea face ceva pentru a garanta accesibilitatea până la urmă și din punct de vedere a costurilor, a serviciilor formale de îngrijire. Poate ne puteți uh, spune mai multe despre aceste criterii de la, de la Barcelona și dacă acestea ne-ar putea ajuta în această chestiune. Și cealaltă întrebare ar fi dacă există în momentul de față date oficiale care să urmărească caracterul accesibil în punct de vedere a costurilor, a serviciilor de îngrijire. Deci putem să ne bazăm pe date în acest sens, date din statele membre și dacă există date cu privire între prețul acestor servicii și alocațiile pentru îngrijitori din statele membre pentru a avea oarecum cât de cât o idee despre aceste diferențe. Însă dacă mă uit la diferitele elemente, 5 uh, zile solicitare de servicii informale, știu că există o problemă, dar avem nevoie de date pentru a ne fundamenta opțiunile. Mulțumesc. Thank you. I'll give the floor to Madam Sip. Mulțumesc. Am să-i dau cuvântul doamnei Siptonska. Mulțumesc, am să vorbesc în slovacă, deci v-aș ruga să vă puneți căștile. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările interesante. Tema este una importantă. M-am aplecat asupra ei deja de câțiva ani și lucrez uh, în special cu familii în care există copii cu handicap. Așa cum s-a spus aici, deja în repetate rânduri, aceste familii sunt supuse unui mare risc de sărăcie și deseori se dezintegrează, motivul fiind un copil cu uh, handicap. Deseori mamele rămân să îngrijească acest uh, copil iar venitul pentru îngrijirile de 24 de ore pe zi se cifrează undeva la 250 de euro pe lună. Dacă vorbim de disponibilitatea serviciilor, care ar trebui să fie responsabilitatea statului, atunci um, trebuie spus că nu există astfel de date în Slovacia. Am făcut un studiu și am constatat că doar 30% din municipalitățile noastre oferă astfel de servicii, de 70% nu o fac. Vă dați seama care este povara uh, pentru uh, familii care trebuie să se îngrijească de copii cu handicap, care în mare parte sunt mamele, de fapt. Aș aștept uh, informații din partea dumneavoastră și ceea ce privește susținerea pentru aceste familii, în sensul că această susținere nu ar trebui adresată doar uh, Uh, persoane care are nevoie de îngrijiri, ci întregii familii. Poate fi o familie unde, de pildă, un copil are un handicap, celălalt este sănătos și atunci cred că ar fi bine, și asta încercăm să facem, de fapt, și în Slovacia, ca serviciile pentru susținerea familiei să se adreseze și copilului sănătos în situația în care mama rămâne acasă cu uh, copilul care are un handicap, de pildă are nevoie de cineva ca să-l ducă pe celălalt la școală. Deci avem nevoie de servicii nu doar adresate persoanei cu handicap, ci uh, adresate întregii familii. De aceea cred că trebuie să vorbim de servicii pentru familii. Și a doua temă este de asemenea foarte importantă retribuirea aptitudinilor îngrijitorilor, care în mare parte sunt femei, care sunt uh, competente și care au multe cunoștințe medicale în reabilitare, logopedie, educație. Deci când aceste femei își îngrijesc copiii, dobândesc uh, aptitudini și competențe pe care alți oameni nu le dețin, chiar dacă au studiat întreaga viață. E important așadar să putem identifica astfel de abilități pentru că dacă ulterior, când prezența în familie nu mai este atât de necesară, aceste, acestor persoane să le fie recunoscute abilitățile, pentru că am cunoscut femei care mi-au spus că am stat acasă 10 ani și nu știu nimic, însă nu este adevărat pentru că au o mulțime de abilități, societatea trebuie să îi le re- recunoască astfel încât să le poată utiliza și în mod retribuit. Este o problemă complicată, sigur, sunt multe aspecte de discutat și m-aș bucura dacă împreună am reușit să găsim răspunsuri la câteva dintre aceste întrebări, astfel încât să avem un statut mai uh, decent și mai demn pentru îngrijitorii din uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Rochefort. Okay. You didn't ask for the floor? Oh, sorry. Then it's... Nu ați solicitat să interveniți? Bun, atunci, doamna Harkin. Mulțumesc. Aș dori să-i salut pe toți vorbitorii de astăzi. Am lucrat cu unele dintre aceste organizații uh, de mai mult timp. Dar ce mă frapează astăzi și ce, ce nu auzim des în acest Parlament este că toți dintre dumneavoastră mergeți cam în aceeași direcție. Ceea ce, iată, este un pas înainte. Și este important să știți că această comisie și, de fapt, întregul Parlament, de nenumărate ori, prin rezoluții și așa mai departe, a solicitat uh, multe dintre elementele acestui pachet. Mulți vorbesc de deficitul democratic între ceea ce facem noi aici și ce se întâmplă în teren. Și în acest caz, măcar putem spune că mergem în direcția cea bună. Acum, după aceste laude, trebuie să vedem cum putem îmbunătăți lucrurile. Dar am o serie de întrebări, însă în comentariu înainte, dacă îmi permiteți. Așa cum spunea colegul de la Eurocare, deseori oamenii nu iau o decizie pentru că așa doresc. Și de aceea, dacă ne uităm la cifre legate de îngrijitorii din familii în Europa. Eu cred că dacă n-am avea aceste îngrijori informali, sistemele noastre de societate ar intra în colaps. Probabil că societățile noastre, așa cum sunt construite, nu ar putea funcționa fără îngrijiri informale. De aceea, legislația noastră trebuie să țină pasul cu modul în care funcționează, de fapt, societatea și să țină cont în special de provocarea demografică, ce ce bine că înseamnă că cu toții trăim mai lung. De aceea, iată, ce deci această propunere este vitală. Întrebările mele. O serie de colegi s-au referit deja la acest lucru, despre acel concediu și necesitatea de a-l prelungi. Știu că în anumite state așa e cazul. În Irlanda, uh, acest concediu este mult mai lung. Poate că am putea analiza acele state unde mm, concediul acesta este mult mai lung, să vedem cum funcționează lucrurile acolo, să vedem ce putem învăța și poate așa putem uh, îmbunătăți această propunere. Cu toții suntem de acord că e nevoie, s-ar putea însă să fie prea ambițios, aș vrea să știu cum gândiți. Apoi vorbeați de flexibilitate și colega din Polonia spunea despre uh, acest drept individualizat la concediu parental. Cum am putea să-i convinge pe angajatori în această direcție? Și vă întreb pe toți dintre dumneavoastră, credeți că această propunere ar putea avea un astfel de rezultat sau ce am putea face pentru a ne asigura că acesta este rezultatul pozitiv? Sigur că aici trebuie să diferențiem și pentru IMM-uri. Cum putem să ne asigurăm că există flexibilitate, dar că IMM-urile nu ne vor spune că ne băgați în faliment. E dificil aici, dar aș vrea să știu cum gândiți în această privință. Și în fine, am vorbit mult astăzi despre dimensiunea de gen. Puteți să-mi dați niște cifre defalcate pe Uniunea Europeană pe uh, îngrijitori femei și bărbați. Știu că <clears throat> în uh, Irlanda cifrele sunt de 60-40, uh, pentru că din ce în ce mai mulți bărbați preiau această responsabilitate, dar poate că în alte țări situația e diferită. Mulțumesc, Evelyn Regner. Mulțumesc foarte mult. E bine că dezbatem aceste teme astăzi aici și că avem această propunere cu privire la echilibru între viața profesională și muncă. Și până la urmă tema este viața reală. Și am să mă refer la exemplu din Slovacia, care arată o situație foarte precisă și de aceea cred că este important să avem un cadru general pentru profesionalizarea îngrijirilor la domiciliu, pentru a avea o standardizare a acestei profesii și acestor abilități. Iată că este nevoie să acționăm uh, din punct de vedere politic la nivel european, dar și la nivel național. Acești îngrijitori uh, personali sau persoanele care beneficiază de aceste servicii plătesc aproape 50% din veniturile lor pentru îngrijitori. Putem uh, găsi o soluție și companiile de intermediere, de fapt, iau 50% ca și 15% ca și comisiuni. Putem găsi o echilibrare aici a situației, domnul Matan? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentările făcute. Au fost foarte interesante. Poate că vă stric eu astfel, astăzi atmosfera aici. Cu toții trebuie să trăim cu propriile noastre contradicții. Cu toții vrem să îmbunătățim, bineînțeles, situația acestor familii, ale îngrijitorilor. De multe ori sunt femei, de multe ori sunt uh, persoane asistente care lucrează, de exemplu, în ferme, în uh, mici magazine, persoane care nu apar, practic, uh, în acte. Deci ne întrebăm ce fel de societate vrem noi să construim. Și sunt de acord cu această inițiativă. Chiar dacă este insuficientă, trebuie să îmbunătățim, însă e un bun început. Sunt de acord cu ce s-a spus până acum. Ce societate ne dorim? Ce model vrem să urmăm? Când spuneți, când spun eu, tot ceea ce spunem noi aici e practic complet la antipost față de orientările bugetare ale Comisiei. Acum, politica Comisiei a Consiliului, a statelor membre, e să reducă din ce în ce mai mult costul forței de muncă. Deci cum să plătești mai, uh, mai multe impozite. Deci e o povară pe care se dorește să, pe care vre, vor să o scadă. Din păcate, directiva lucrătorilor uh, detașați îi va împiedica pe lucrătorii din Est să vină în vest pentru a ajuta și îngriji persoanele uh, care au nevoie de ajutor. Deci se spune că lucrătorii din Est și ei au familii la rândul lor pe care trebuie să le <laughs> îngrijească. Deci iată câte contradicții și ce vom face când va trebui să votăm bugetul. Vom fi atunci generoși și vom spune lucrurile nu mai pot continua așa. Există milioane de persoane care nu sunt luate niciun calcul, sunt complet lăsate de izbeliște. Este modelul social pe care ne-l dorim? Și o altă întrebare pe care mi-o pun eu. Consiliul va accepta ca acest nou drept să se aplice și poporului grec, când știm că, practic, le-am luat și hainele de pe ei și în continuare, practic, îi tragem pe sfoară. Deci mai practic, sunt uh, lăsați în izmene greci. ce cu fățărnicia asta? Da, sunt de acord cu propunerile, însă cine le va plăti? Nu e o agresiune din partea mea. Dumneavoastră reprezentați și exploatații agricoli care au milioane de, de lucrători. Și Mulți vin și ne spun, plătim prea multe, prea multe impozite, multinaționale plătesc mult mai puține impozite decât uh, noi sau dumneavoastră. Politica socială însă costă mult. De aceea noi, deci trebuie să <laughs> ne dăm seama că e important modelul pe care ni-l dorim în țările noastre și în țara mea, în Franța. Președintele care tocmai a câștigat alegerile n-a fost cel mai rău, însă e un candidat care le-a promis uh, francezilor scăderea impozitelor. A? A, pentru că ăsta e un argument care îi activează pe oameni. Da, plătim mai puține taxe și impozite. Însă, cine le explică cetățenilor că pe impozite se bazează modelul nostru social? Că asta ne permite să trăim împreună și ne cimentează societatea. Deci dacă tot promim scăderea dărilor și impozitelor, cine le va plăti? Colegii noștri din Grecia, de pildă, vor putea beneficia de pe urma acestui nou drept? Sunt sigur că nu. Oh, le se spune, nu, nu, nu, stați puțin, întâi plătiți datoria, după aia mai vedem. Mă scuzați, uh, am venit aici și v-am stricat atmosfera, însă pe mine mă deranjează toată fățărnicia care există. Aici avem asociații, persoane care reprezintă societatea civilă, ni se spune, vai ce minunate sunt ideile dumneavoastră din partea comisiei, îmi place sloganul dumneavoastră, o viață mai bună pentru toate familiile, toate, fără excepție, pentru cele 28 de state membre. Însă noi împreună trebuie să alegem această opțiune și asta se va vedea la alegerile din 2019. Thank you, Mr. Heckman. Domnul Heckman. Thank you, Madam Chair. Please. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să vă folosiți căștile, deoarece îmi doresc, uh, îmi doresc să vorbesc în limba polonă, dacă îmi permiteți. Bineînțeles, Doamnelor și domnilor, vreau să vă mulțumesc pentru toate prezentările făcute. Prezentări care sunt foarte interesante și care aduc un plus discuțiilor noastre de aici din Parlamentul European și sunt sigur că aproape toată lumea, cu mici excepții, consideră aceste idei ca fiind uh, foarte bune sugestii pe marginea cărora ar trebui să lucrăm. Și avem o poziție, o părere pozitivă chiar și din perspectiva angajatorilor. Am discutat și cu două asociații de angajatori din Polonia pe acest subiect și sunt complet de acord cu această idee în sine. Deci, bineînțeles, vor urma detaliile. Și referitor la detalii, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că aici, în Parlamentul European, ar trebui să fim foarte atenți la detalii. Această idee măreață a echilibrului între viața personală și cea profesională nu ar trebui să ne facă să pierdem din vedere detalii. Și vorbesc acum și în calitate de tânăr tată. Când vorbim de concediu parental, despre această perioadă de când atât tată, cât și mama ar putea să se ocupe de îngrijirea uh, copilului imediat după naștere. Mă gândesc, care e scopul? Care e obiectivul nostru? Bunăstarea copilului și sprijinul acordat copilului imediat după naștere, sprijin care poate fi oferit de uh, ambii părinți și care face ca începutul uh, acestei vieți a unui copil să se facă sub bune auspicii sau în spate se află ideea ca și tații să se ocupe de copii, deci să-i determinăm pe tați să se ocupe de copii. Cred că marea majoritate dumneavoastră sunteți de acord că unii tați, unii părinți nu vor dori să-și folosească această posibilitate de a sprijini copiii. Și perioada când unul din părinți ar putea să se ocupe de copil, se va pierde. Și, bineînțeles, în detrimentul copilului respectiv. De aceea cred că subiectul analizei noastre ar trebui să fie copilul și bunăstarea copilului și nu doar tatăl sau mama. Deci aș vrea să vă atrag atenția și asupra faptului că atunci când uh, ne ocupăm de aceste chestiuni, va trebui să ne ocupăm cu mare atenție de detalii. Și de asemenea, o altă chestiune, cum să conștientizăm și angajatorii în legătură cu acest lucru. Eu nu sunt convins și cunosc uh, angajatori care chiar dacă nu există uh, reglementare, chiar dacă nu sunt obligați de lege, introduc deja aranjamente flexibile, condiții de lucru flexibile, deoarece știu foarte bine că asta crește calitatea uh, muncii prestate de persoanele respective în, cal- în companiile lor. Și elementul cel mai important aici e să sporim nivelul de educație în rândul angajatorilor, deoarece dacă aceștia vor crede că vor avea de câștigat companiile lor de pe urma unei astfel de politici, atunci vor fi mult mai dornici să adopte astfel de regulamente și de forme de sprijin pentru tații și mamele angajate în companiile lor. Acum, o discuție foarte importantă despre îngrijitori, cei care se ocupă de persoanele în vârstă sau de cele cu handicap. În multe țări, sub sprijinul instituțional e foarte scăzut, mai ales pentru vârstnici. Deci e o muncă foarte importantă, e un lucru bun um, pentru societate. Aș vrea să vă spun că aici munca noastră e simplă. În primul rând, trebuie să analizăm care sunt consecințele juridice în statele membre. Va trebui de asemenea să analizăm consecințele economice, uh, sociale și financiare și dacă evaluarea pozitivă, cu siguranță vom ajunge la un acord. Încă doi uh, vorbitori, după care grupul de experți ne va răspunde pe scurt pentru a termina la timp. Domnul Rochford. Merci, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu prevăzusem să iau cuvântul, însă colegul meu din Franța care a intervenit mă face, nu neapărat să reacționez la ce a spus, ci să-mi aduc contribuția. Eu fac parte dintr-un grup politic care nu dorește să se impună ceva uh, din punct de vedere economic sau social eu nu cred că suntem condamnați de fiecare dată la un nivel social mai scăzut din cauza exigențelor economice. Vă spun, când avem o economie performantă, avem și mijloacele să plătim politica socială. Și înainte de a fi deputat, m-am ocupat mult de aceste chestiuni și, în primul rând, vreau să vă spun, așa cum au spus-o și alții astăzi și le mulțumesc pentru asta, cantitatea globală de uh, ajutor oferită de apropiați, de cei din uh, uh, anturajul persoanelor e mult mai important decât uh, cantitatea de ajutor oferită instituțional. Deci familiile sunt principala sursă de ajutorare și asta trebuie să fie recunoscut. Foarte mult timp a fost ceva ce a rămas invizibil și a venit momentul ca această muncă să devină vizibilă și recunoscută. Și aici nu vreau să fiu cinic, departe de mine acest gând. Însă atunci când familiile oferă ajutor, e mai ieftin decât atunci când statul sau instituțiile se ocupă de îngrijirile respective. Deci dacă ajuți familiile să ajute la rândul lor în continuare pe cei care au nevoie, înseamnă să ai un model social reușit E oricum mai bine. Logica psihologică e aceasta. Persoana care beneficiază de ajutor preferă să fie ajutată de familie și asta nu contravine și obiectivul economic uh, rezonabil. Din studiile făcute între tratut s-a constatat că pentru îngrijitori, și nu știu dacă experții pot să-mi confirme asta, oricum în Franța așa erau lucrurile, multe persoane nu cerea un salariu ca tare sau o remunerație, ci care erau îngrijorate de faptul că își pierd dreptul de pensie, deoarece își întrerup perioada de activitate pentru îngrijire. Deci una din prioritățile noastre e să facem în așa fel atunci când cineva care se ocupă de îngrijirea unei persoane să nu își piardă dreptul la pensie și să-și mențină în continuare posibilitatea de a dobândi drepturi de pensionare un îngrijători care spun, eu aș putea să fiu îngrijorător, să-mi întrerup activitatea profesională, să nu mai face, deoarece vă dați seama că astfel plătesc un preț dublu. Pe de-o parte, nu mai primesc un salariu, însă când mâine voi fi pensionar, pensia mea va fi mai scăzută. Și pensia mea trebuie să mă ajute, că voi trăi mai mult. Deci nu uitați, demografia are efecte în ambele sensuri. Da, există din ce în ce mai multe persoane pe care trebuie să le ajutăm la vârstă înaintate, să în același timp, înainte oamenii se pensionau mai devreme, la 60, la 61 de ani, aveai persoane care erau uh, pensionate și puteau să îi ajute pe alții. Însă acum te pensionezi mult mai târziu, la 61, 62, 63 de ani încă lucrezi în timp ce în trecut erai deja la pensie. Deci oameni care încă nu și-au câștigat dreptul la pensie și închei, și de asta vreau să iau cuvântul. În Franța, în țara mea, cred că totuși se fac progrese în acest domeniu și mă bucur să văd că și la nivel european se fac progrese. Nu voi intra în detalii angrenajului sistemului francez uh, din Franța. Doar un element interesant vreau să vă aduc în uh, atenție. Persoanele care sunt în situație de dependență au dreptul la un ajutor probabil suficient, însă un ajutor public. Și ceea ce există în Franța următor lucru, în anumite cazuri, poți să fii salariat, uh, îngrijitor și ești remunerat, uh, iar practic tu primești suma pe care statul ar trebui să o acorde unei instituții care să se ocupe de îngrijirile respective. Deci e un sistem care îți permite să faci schimbul între banii pe care uh, i-ar plăti statul unei instituții, deci acea sumă poate fi plătită îngrijitorului. Mulțumim, doamna Cuneva, ultima persoană, 5 minute. Vă mulțumesc foarte mult. Ne place foarte mult uh, discuția de astăzi și mă bucur că am putut să ascult ceea ce ați avut de spus. Mă bucur să văd că propunerile din raportul uh, prezentat de noi anul trecut, legătură cu asistența la domiciliu sau alte propuneri din uh, rezoluțiile Parlamentului, deci mă bucur să văd că toate acestea acum uh, s-au regăsit și în propunerile făcute de experții noștri astăzi aici. Am colaborat cu acești experți și în trecut și țin să le mulțumesc și vreau să spun asta deoarece echilibrul uh, între viața de familie și cea profesională uh, afectează mai ales femeile, cu precădere femeile. Deci de aceea e important să colaborăm în continuare uh, între Comisia FAM și cea de ocupare. Eu am fost raportare la Comisia pentru Femei și trebuie să vă spun că niciodată nu aș fi reușit să-mi fac munca cum trebuie, fără contribuția adusă de Comisia de Ocupare. Și cred că și mm, în sens invers lucrurile sunt valabile. Un număr mare de persoane sunt afectate de ce discutăm noi astăzi aici. Dacă nu colaborăm cât mai bine între noi, nu vom uh, reuși să atingem uh, obiectivele cele mai bune. Vă mulțumim. Acum poate că am putea avea un comentariu scurt și din partea DG Employment, din partea Comisiei Europene. Well, I think that you are two representatives from the Doi reprezentanți sunt astăzi aici din partea Comisiei. Dacă doriți, puteți lua cuvântul. Deoarece trebuie să lăsăm timp și pentru experți. Deci hotărâți dacă interveniți din partea Comisiei. Aveți cuvântul. From DG Employment, speaking for both. Mulțumesc. Mă numesc Emanuela Ghilec din partea Comisiei. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru comentariile foarte pozitive, constructive pe care le-am auzit aici. Echilibrul, propunerea sau pachetul uh, referitor la echilibru între viața privată și muncă al Comisiei a fost pentru a face față unor provocări actuale cu care se confruntă de multe ori femeile, de asemenea o problemă de sărăcie, pentru că multe femei mai în vârstă care nu au muncit se confruntă cu această problemă a sărăciei, de asemenea pentru a ține cont de îmbătrânirea populației, de forța de muncă din ce, mai, din ce în ce mai redusă și de schimbările în societate. Inițiativa a ținut cont de mai multe drepturi pe care le-am uh, prezentat în această propunere de directivă și de diverse politici de uh, finanțare. De exemplu, nu există competență la nivel european pentru îngrijirile pentru copii, însă dorim să promovăm promo să promovăm fondurile ESIF pentru această finanțare. S-a vorbit de asemenea despre monitorizare, date și standarde uh, în special pentru îngrijirile pe termen lung și îngrijirile pentru copii. Semestrul european este și el un domeniu esențial și considerăm că trebuie să se acorde mai multă atenție în cadrul acestuia echilibrului între viața privată și muncă, ceea ce am încercat să promovăm în ultimii ani. Aș face referință aici la uh, câteva comentarii din sală. În primul rând, echilibrul între viața privată și muncă. Așa cum s-a spus, încearcă să creeze, în primul rând, condiții echitabile pentru femei și bărbați pe piața muncii, egalitate de gen și aduce beneficii pentru societate, economie și chiar la nivel statal. S-a pus o întrebare referitoare la costuri și uh, propunerea noastră arată că beneficiile vor depăși costurile. E clar că vor exista beneficii la nivel individual pentru bărbați și femei, dar nu numai, și pentru uh, economia statului respectiv. Participarea femeilor pe piața muncii este chestiunea esențială aici. Încercăm să vedem dacă uh, concedii mai lungi ar putea fi utile, însă abordarea noastră a fost următoarea. Considerăm că dacă rămâi mult timp în afara pieței muncii, uh, șansele de a uh, găsi din nou un loc de muncă și de a promova în carieră sunt din ce în ce mai reduse. Iată de ce am prezentat această propunere de 5 zile, nu mai mult. Știm însă că unele state membre fac deja mai mult. Aceasta este doar o propunere de directivă, deci cerințe minime, iar statele membre pot depăși cu ușurință această limită. Am analizat și uh, ce persoane pot beneficia de aceste concedii pentru a exista o, un echilibru corect între uh, femei și bărbați. S-a pus o întrebare legată de uh, comparabilitatea datelor și date mai uh, fiabile pentru îngrijirile pe termen lung. La momentul acesta nu dispunem de date comparabile, dar am lansat un studiu tocmai pentru a analiza ce metodologie ne-ar putea permite o astfel de comparabilitate pe termen lung. ce am uh, propus noi, concediile respective nu sunt obligatorii, pot fi luate sau nu, și dacă ne gândim la perspectiva copilului, toate studiile arată că mm, copiii au de câștigat dacă ambii părinți se implică, deci uh, um, dezvoltarea lor este mult mai bună dacă și tatăl se implică în creșterea lor. Vă mulțumesc foarte mult și acum, domnul Ikemono, să vă rog uh, câteva comentarii foarte pe scurte. Mulțumesc și eu, mulțumesc și pentru întrebările interesante. Da, cinci zile, bineînțeles că ne-am dorit mai mult, dar așa cum spuneam și mai devreme, în unele țări nu există nimic. Deci, uh, dacă ținem cont și de experiențele anterioare cu concediul de maternitate la care s-a renunțat până la urmă, credem că această propunere este una destul de bună, cu cinci zile. Documentele însoțitoare ale Comisiei cred că explică uh, de ce Comisia a propus 5 zile, pentru că costurile pentru 5 zile, practic, uh, um, pun în balanță cu costurile absenteismului, deci, practic, se ajunge la uh, un echilibru între cele două. Și aici Uh, propunerea echilibrului între viață privată și muncă este doar un element în contextul mai larg, în ceea ce privește îngrijirile de sănătate. Toate elementele trebuie să fie prezentate în acest pilon. Se lucrează cu OMS-ul, cu degesante pentru a propune măsuri de integrare a îngrijirilor și pentru a avea, deci, în paralel mai multe elemente care fac parte toate din uh, același tablou. Abordarea familiei și rolul său. Aceasta este o idee foarte bună și aici aș profita de ocazie pentru a vă atrage atenția asupra unor alt, unui alt tip de îngrijitori care sunt absolut uh, invizibili, cei tineri sub 18 ani, care nu apar nicăieri și cu toate acestea avem proiecte pilot care ne arată că în medie sunt uh, doi copii care își asumă uh, o astfel de responsabilitate în Europa pentru fiecare clasă de copii la școală. Deci este destul de îngrijorător. Recunoașterea capacităților, abilităților. Ieri am avut o conferință în care prezentăm proiecte pe această temă cu training online pentru îngrijitori, pentru nevoile lor zilnice și uh, încercăm să prezentăm o posibilitate de certificare a acestor uh, abilități dezvoltate. În Europa există destul de reticență la ora actuală, dar interesul este uh, din ce în ce mai mare și de partea factorilor de decizie, deci e un element de explorat pe viitor. Evaluarea, aici am uh, cooperat foarte mult cu uh, Digi uh, Employment. E vorba de indicatori care ar trebui făcuți pentru a avea măsuri suplimentare de susținere pentru îngrijitori, pentru acces și așa mai departe. Datele pe sex, din câte știm noi, 75% din îngrijitori sunt reprezentați de femei și dacă vedem care este partajarea pe statele membre, pentru a simplifica un pic lucrurile, în țările din nord sau uh, din vest 35-45%, uh, iar în est și în sud marea majoritate reprezentată de femei. Cum să convingem companiile? E clar că există beneficii uh, foarte mari și vă promit, domnul președinte, că este ultimul comentariu. Avem o uh, organizație în Regatul Unit, uh, Employees for Carers, în care am încercat să lansăm studii. Am implicat companii mari precum British Telecom și am văzut la acestea că beneficiile sunt foarte mari, deci se, pot, se poate ajunge la un cerc virtuos. Mulțumesc, domnul Boterman. Da, aș vrea să reacționez vorbind despre costuri. Vreau să menționez aici statutul social al uh, soției, uh, femeile care sunt active pe piața muncii și aici se spune că există o contribuție pentru uh, din partea femeilor deci femeia trebuie să cotizeze pentru a-și îmbunătăți statutul și dacă cotizează, atunci trebuie și statutul să se amelioreze. În ceea ce privește îngrijirile de familie, și aici există sisteme sau alternative posibile. Un exemplu, în Belgia. În urmă cu ceva timp am uh, inaugurat uh, un sistem uh, de cecuri uh, valabile pentru servicii acasă. Deci, uh, acestea sunt plătite în funcție de venit, în funcție de dificultățile în familie, se plătește între 5 până la 9 euro pe oră de astfel de servicii acasă uh, și restul este plătit de, de stat. Sistemul acesta, practic, a putut scoate la iveală o bună parte din munca la negru, și există uh, persoane pentru care există acum cotizații sociale pentru care se plătesc impozite. Deci, iată, există alternative posibile printr-o cotizație pe de o parte a familiei, uh, completată de stat, dar în felul acesta uh, mai multe persoane intre pe piața muncii, deci cotizațiile sunt mai mari și în felul acesta se ajunge la o echilibrare a costurilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna profesor Kotovska, vă rog. Mulțumesc. Și eu apreciez astfel de inițiative, pentru că aceasta uh, va crește, uh, va sensibiliza publicul față de nevoia de date mai fiabile, pentru că datele referitoare la serviciile disponibile și la îngrijirile disponibile sunt destul de fragmentate. Avem nevoie de date la nivel formal din partea ministerelor, vin în mod normal în legătură cu îngrijirile existente, dar și uh, date care să ne parvină de pe urma sondajelor statistice pentru a vedea care este legătura între diversele activități. Deci cred că am putea uh, cere Institutelor de Statistică Națională să introducă anumite elemente în sondajele realizate uh, în mod regulat. E vorba aici de mai multe uh, tipuri de activități economice, însă de multe ori nu se includ îngrijirile, decât uh, uh, excepțional odată la 10 ani unde există o astfel de informație. Aș răspunde și întrebării dumneavoastră uh, referitoare la familiile cu copii uh, invalizi sau cu dizabilități și am să vă spun câteva lucruri despre cum stă, stau lucrurile în Polonia. Abortarea din punctul meu de vedere, este destul de fragmentată. Ministerul Sănătății deține anumite informații, există alte informații la nivelul Ministerului Familiei și a Politicilor Sociale, de asemenea la Ministerul Educației Publice, însă între ele nu uh, cooperează. Până la urmă însă e vorba de activitatea socială a părinților acestor copii care au reușit să înființeze anumite fundații sau organizații pentru a satisface nevoile acestor copii. Însă aceasta este datorată, ă, această activitate este datorată lipsei de participare la nivelul adecvat din partea statului. Acum, unul din comentariu, efecte din punct de vedere a drepturilor individuale pentru concediile parentale. Eu cred că e important să se implice ambii părinți în viața de familie, în creșterea copiilor. Și de altfel, datele empirice ne arată că cu cât tații petrec mai mult timp cu copiii, cu atât efectele sunt mai pozitive din punctul de vedere al dezvoltării copilului, al muncii, Uh, femeii și a, unui echilibru între sarcinile realizate de cei doi la nivelul familiei. Și o ultimă chestiune. Am avut o dezbatere cu organizații ale angajatorilor atunci când s-a extins uh, concediul parental și angajatorii nu erau împotriva acestui drept individual, deci dreptul la concediu parental pentru ambii părinți. Nu există o reticență din partea angajatorilor pe această temă. Asta am descoperit noi în urmă cu doi ani, atunci când am purtat acest dialog cu angajatorii. Însă, ea rămâne o măsură foarte importantă pentru a schimba mentalitatea și uh, percepția în rândul angajatorilor. Și cred că trebuie să ținem cont și de acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Panțeri, vă rog. Much. Uh, I would just... Mulțumesc foarte mult. O să încep cu ce ați terminat dumneavoastră. Într-adevăr, ideea drepturilor individuale la concediu este una foarte importantă și pentru mine și se încadrează în flexibilitate. Faptul că concediul nu trebuie luat uh, odată și, ci în decursul primilor 12 ani de viața copilului. Cred că patru luni uh, în decurs de 12 ani fracționați uh, sunt uh, o perioadă care și poate permite toată lumea, dar uh, important aici este și retribuirea, care se leagă de asemenea și cu retribuirea concediului pentru îngrijitori, pentru că dacă ar fi vorba de concediu fără plată, atunci uh, nu se poate lua, în special atunci când este vorba de familie cu venituri mici. De aceea trebuie să reducem la minim pierderea venituri la nivelul familiilor mai ales atunci când te lipsezi de pe piața muncii pentru perioade mai mari. De asemenea, considerăm că nivelul concediului de boală, care atribuirea este un bun punct de plecare. Avem de asemenea în vedere posibilitatea extinderii la 12 zile, de pildă dacă cineva are o boală cronică și trebuie să deplaseze regulat la medic, ar putea fi o zi pe lună în timp ce sunt de acord cu ambii dintre dumneavoastră că este nevoie să cartografiem ce se întâmplă în statele membre, să vedem ce este disponibil pentru a vedea uh, dacă în viitor uh, ne-am putea gândi la concedii mai lungi. Însă trebuie să vedem cum se pot plăti și să ne asigurăm că femeile beneficiază, femei și bărbați, da, uh, de contribuții la sistemele de asigurări sociale. și ca acest lucru să fie și o opțiune, să nu fie doar uh, varianta de ultimă instanță pentru că nu există altcineva care să-i susțină, astfel încât aceste persoane îngrijitoare în familii să trebuiască să se retragă de, pia- de pe piața muncii pentru un timp atât de îndelungat încât să le fie foarte dificil să revină. Și un ultim comentariu în ceea ce privește serviciile și cred că este important să facem legătura cu dezbaterea pe marginea fondurilor structurale post-2020, unde există o condiționalitate ex ante uh, în ceea ce privește serviciile bazate pe comunitate și cred că este importantă menținerea acestei condiționalități și, de asemenea, și posibilitatea de a utiliza aceste fonduri structurale pentru astfel de finanțări. Pentru că altfel, dacă nu uh, oferim uh, familiile opțiuni, atunci uh, nu vor avea de unde să alege, aleagă și, până la urmă, vor deveni îngrijitori. Trebuie să ținem cont de dreptul de opțiune atât a celor care au nevoie de îngrijiri, cât și a celor care până la urmă se decid să devină îngrijitori. Și aici mă voi opri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult tuturor! V-ați priceput foarte bine să concentrați mesajul. A fost o discuție fascinantă, una amplă. de la drepturile omului până la fiscalitate, a fost o dezbatere foarte utilă care ne-a și mișcat. Noi fiind comisia responsabilă pentru aceste teme. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare, pentru observații și ne revedem data viitoare la reuniunea Comisiei de pe 12 iulie. Mulțumesc!